mâine de la 10 la 1 și de la 3 la 5 postmeridian. Ordinea de zi a fost uh, publicată pe mail pe site-ul Parlamentului. Vă mulțumesc tuturor că ați fost disciplinați și v-ați respectat timpul de vorbire.